Stimați colegi, aș dori să începe Uniunea. And ask those who are still... Îi salut pe toți cei care au venit, îi rog pe colegii care încă stau de vorbă să își ocupe locul în sală și vom începe cu primul punct pe ordinea de zi, adică adoptarea ordinii de zi. Vă informez de asemenea că această reuniune este transmisă în direct pe internet. Ați primit versiunea ordinii de zi acum o săptămână, mai precis marțea trecută și dacă nu sunt obiecții, atunci cred că putem să o considerăm adoptată. Așadar, trecem la punctul 2. Câteva anunțuri ale președintelui. Aș vrea să vă informez în ceea ce privește reuniunea grupului de lucru de care cred că am și uitat aici, în comisia noastră, nu vorbim des despre acest grup, e vorba de grupul de lucru pentru interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional pentru mai bună legiferare. Grupul s-a întâlnit ultima oară pe 26 martie, a avut loc un schimb de opinii în ceea ce privește simplificarea cu colegii de la comisie, cu directorul unității domnul Norbert Zaxter și cu colega noastră Ivon Kaufman, care este și raportor Iuri pentru Refit. Sper că vă aduceți aminte că în acest acord instituțional s-a luat și decizia de a se lansa două noi negocieri. Una pentru criteriile de delimitare pentru actele de delegare și actele de punere în aplicare. Am avut doi raportori, am avut și un raportor aici în comisie, celălalt de la comisia jurii, și sperăm să și începem negocierile fără prea multă întârziere. Trebuie să hotărâm și cine va putea aceste negocieri între iunie anul trecut și acum, iată, martie, nu s-a întâmplat mare lucru. I-am trimis o scrisoare președintelui Tajani pentru a-i cere să împingă puțin lucrurile înainte, într-o manieră diplomatică, bineînțeles, pentru a începe în sfârșit aceste negocieri. Iar acum așteptăm răspunsurile și sperăm ca negocierile să înceapă cât mai curând posibil. Avem deja o poziție adoptată încă din 2014. Să sperăm că colegul Richard va putea să ne spună foarte curând și noutăți. În ceea ce privește Brexit, conferința președinților la Strasburg săptămâna trecută a formalizat ceea ce se numește grupul de coordonare pentru Brexit, președintele AFCO a făcut parte din acest grup de la bun început. Grupul își continuă activitatea de negociere. Domnul Elmar Brock pentru PPE, pentru social-democrați Roberto Guattieri, domnul Verhofstadt, pentru ALDE, Filip Lambert de la Verzi și Gues a alăturat acestui grup și, așa cum vă spuneam și președintele comisiei noastre, vă aduceți aminte că suntem implicați pentru că procedurile ne vizează direct. Acest grup este activ în continuare. Vă informez de asemenea că domnul Balnie va veni să stă de vorbă cu noi, cu Comisia AFCO, în momentul în care reluăm activitatea grupului de lucru, astfel încât să putem avea reuniuni în camera. Și atunci vă voi da mai multe detalii despre reuniunile cu domnul Barnier. Odată ce avem ce să îi spunem și dânsul are ce să ne spună, vom programa aceste întâlniri. Cu asta închei punctul al doilea, anunțurile președintelui. Trecem la punctul al treilea, raportul în ceea ce privește componența Parlamentului European. Avem doi coraportori, domnul Pedro Silva Pereira, socialdemocrați, și eu însămi pentru PPE. Poate am să încep eu și apoi îi dau cuvântul și domnului Silva Pereira. Cred că ați primit și documentul de lucru. Aș vrea doar să vă aduc aminte câteva lucruri de bază în ceea ce privește procedura pentru acest proces. E vorba de o procedură destul de complicată. În acest moment, în acest mandat, componența este stabilită prin decizia Consiliului European din 2013 în această hotărâre a Consiliului. Consiliul cerea Parlamentului ca până în 2016, la finalul lui 2016, să se prezinte, citez, o propunere pentru definirea unui sistem care pe viitor să facă posibilă alocarea de locuri în Parlament într-o modalitate transparentă, obiectivă și durabilă, conform articolului 1 din această hotărâre. Trebuia să facem asta până la finalul anului 2016. Aici, în Comisia AFCO, am început să lucrăm la asta destul de repede, însă ulterior conferința președinților a hotărât că trebuie să așteptăm până la declanșarea articolului 50 de către Regatul Unit din motive pe care unii le înțelegem, alții probabil că nu, dar asta este, n-a fost loc de discuție. Pe 6 aprilie, conferința președinților a repus pe masă, practic, această discuție, pentru că articolul a fost între timp declanșat și acum putem să le reluăm activitatea pe față și nu pe ascuns ca până acum. Astăzi avem așadar primul schimb de opinii în baza documentului de lucru Hotărârea Consiliului trebuie revizuită în timp până la alegerile din 2019. Ceea ce înseamnă că și decizia instituțiilor europene trebuie să fie adoptată cu suficient timp înainte pentru ca și statele membre să analizeze propunerile, iar totul să fie gata până la alegeri. Nu e vorba doar de dificultăți de natură tehnică, ci și de natură politică. E o chestiune foarte delicată și în contextul alegerilor, dar și în contextul potențialelor schimbări ce pot apărea, pentru că, iată, un stat membru probabil va părăsi Uniunea până la următoarele alegeri sunt tot felul de elemente complexe, multidimensionale. Cum funcționează lucrurile? Noi propunem, apoi propunerea se duce la Consiliu, în Consiliu se analizează propunerea noastre, iar apoi Consiliul ia o decizie unanimă și noi aici, prin majoritate simplă, acceptăm versiunea propunerii așa cum se place de la Consiliul European. Deci e o procedură unde e nevoie de acordul celor două instituții. Dar și statele membre pot să propună modificări la versiunea inițială a propunerii noastre. Asta înseamnă că primul rând, e vorba de activitatea pe care comisia noastră trebuie să o facă, dar trebuie să și ținem cont de natura delicată a acestui subiect politic, deci vom avea dezbateri și la nivel de grup politic. Pentru că la un moment dat Parlamentul va trebui să ia această decizie politică. Am organizat și o arughiere, poate vă amintiți, în ianuarie, am avut invitați mai mulți experți care au făcut o trecere în vista modelelor disponibile. Încercăm atunci să identificăm un model pe care să-l preluăm pentru a evita să le certăm sau să ne batem de dreptul chiar înainte de alegeri. și avem ca rezultat și acest document de lucru. În baza dezbaterii de astăzi vom pregăti și un raport, să vedem cât ne va lua și asta. Și fără să intru în detaliu, vă amintesc că, conform tratatului, avem un număr maxim de membri ai Parlamentului European Tratatul specifică de asemenea numărul maxim, respectiv minim, alocat fiecărui stat membru. Și tratatul de asemenea vorbește despre acea descreștere proporțională. Dacă veți și o definiție a ceea ce înseamnă o descreștere proporțională, o veți găsi în rezoluția noastră din octombrie 2000. 7, dar și din martie 2013, unde am primit propuneri de la Parlamentul European în ceea ce privește distribuirea locurilor în Parlament. E vorba de o definiție foarte generală. Foarte pe scurt, ce înseamnă asta? Am fost de acord ca un stat mai mic să nu primească mai multe mandate decât un stat mai mare și, de asemenea, raportul dintre populație și numărul de europarlamentari să crească proporțional. Dar asta este cam tot ce avem până în acest moment. Vă amintesc de asemenea, foarte pe scurt, de seminarul pe care l-am organizat atelierul acela unde li s-au prezentat mai multe modele modele care propun diverse soluții după alegeri, negociere în ceea ce privește numărul de mandate pentru un stat și așa mai departe. Poate ulterior putem reveni. Am să mă opresc și am să-i dau cuvântul colegului. Cred că încă sunt multe de spus. Pedro, domnul coraportor, aveți cuvântul. Într-adevăr, s-au spus multe și încă sunt multe de spus. Am să încep prin a vă explica că scopul documentului de lucru este, bineînțeles, odată să trecem în revistă cadrul legislativ, dispozițiile care se aplică, De asemenea, să prezentăm pe scurt rezultatele studiilor care s-au făcut, contribuțiile experților și să subliniem principalele chestiuni de natură politică care au survenit în dezbatere. dezbatere pe care iată o continuăm și astăzi. Sarcina comisiei noastre în Parlament este de a veni cu o propunere pentru un sistem permanent care, bineînțeles, să respecte dispozițiile tratatelor. Tratatul stabilește numărul maxim de eurodeputați, numărul maxim, respectiv milic, minim de mandate pentru fiecare stat membru și principiul descreșterii proporționale, care deja s-a menționat. Trebuie așadar să identificăm cele mai bune metode sau cea mai bună metodă. Aș vrea să subliniez faptul că acest această activitate a fost prevăzută cu mult înainte de Brexit. Bineînțeles că ieșirea Regatului Unit din Uniune are un impact asupra activității noastre, dar totuși trebuie să discutăm despre acest sistem permanent de stabilire a componenței Parlamentului. Acestea fiind spuse, știm deja că sunt multe metode compatibile cu principiul pe care vrem să l respectăm. Unii experți au spus că sunt 77 de metode. Pare o cifră aproape scoasă din Biblie. În cele din urmă, decizia va fi de fapt politică. Va trebui să ținem cont și de contribuțiile experților, să ne asigurăm că propunerea este obiectivă, dar la urma urmei vorbim despre o decizie politică. De asemenea, vă aduc aminte că o soluție pentru componența Parlamentului trebuie să țină cont de echilibrul dintre ceea ce își dorește Parlamentul și ceea ce își dorește Consiliul. Trebuie să ajungem la un compromis între două principii europene. Egalitatea dintre statele membre dar și egalitatea între cetățeni. Știm desigur că orice modificare în sistemul de vot necesită și o modificare corespondentă în tratate. Însă, nu trebuie să tragem de aici concluzia că e imposibil să modificăm tratatele. Deci, putem să ignorăm legătura dintre sistemul de vot din Consiliul respectiv Parlament. Nu așa stau lucrurile. Această abordare a submina o problemă politică reală pe care trebuie să o confruntăm la urma urmei. E vorba de o decizie foarte dificilă. Sistemul de dublă majoritate nu este echitabil și este chiar dezavantajos pentru statele membre de dimensiuni medii. Trebuie să ținem cont și de asta atunci când stabilim componența Parlamentului. Să ținem cont deci și de asta. La final va trebui să avem o decizie unanimă la nivelul Consiliului, o decizie politică aici, la nivelul Parlamentului. Așadar, nu ne putem aștepta să evităm o soluție care cele din urmă va fi politică. Va trebui să discutăm multe lucruri, implicațiile Brexit, a 2 să discutăm și despre cetățenie versus populație, ceea ce se menționează și în documentul de lucru. Așadar, scopul documentului era să identifice chestiunile acestea politice înainte de lansarea dezbaterii și sper să continuăm activitatea în tradiționalul spirit de cooperare în care am lucrat și până acum și să ajungem la rezultate bune. Mulțumesc! Ați vorbit într-adevăr de acest tradițional spirit al cooperare, ceva la care merită să ne gândim. Avem deja 4 sau 5 vorbitori care s-au înscris, însă și timpul ne presează dacă mai este cineva care dorește să se înscrie. So we have eight speakers and we have, I think, 35 minutes, so it's like four minutes per person. And Rainer Wieland is first to speak, if you are ready. Preda. Preda, okay. Rainer? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt primul care ia cuvântul. În documentul de lucru sunt formulate o serie de întrebări. După părerea mea, eu aș mai pune încă o întrebare acolo. În documentul de lucru spuneți foarte clar că trebuie ca totul să se desfășoare transparent și așa mai departe. Eu aș spune foarte clar că un lucru e important pentru mine, deficitul democratic care apare în documentele noastre la timpuri diferite, când Parlamentul încă nu avea drepturi atât de multe. Uh, eu cred că un, democrat, un deficit democratic poate să reiasă și din următoarele. Când 75% dintre alegători ar putea să le explice foarte clar lor școlar ce se întâmplă. Apoi ce aș mai spune eu? Noi avem nevoie de uh, o formulă ca și la Karlsruhe să putem spune foarte clar că lucrurile trebuie să se întâmple aici într-un mod normal și există responsabilitate. Cred că e nevoie și de un element de previziune pe care să putem să îl dezvoltăm. când vorbim despre Brexit în Parlament. Parlamentul va avea mult mai puțin bani dacă luăm Brexit ca ceva ce se va întâmpla sunt aceste locuri care vor rămâne libere, vor trebui împărțite între alții. Eu nu cred că lucrurile vor arăta așa și cred că nu putem lua astfel de lucruri ca de la sine înțelese. Cred că cum ar trebui să lucrăm ar fi în felul următor. Britanicii sunt încă membri și apoi constituirea noului parlament va fi făcută astfel încât ei ar fi încă alături de noi și dacă într-adevăr se ajunge la Brexit, atunci locurile să rămână neocupate locurile lor. Eu cred că aceasta ar fi condiția de la care ar trebui să pornim munca. Și atunci la o ieșire a Regatului Unit, da, se vor putea și economisi bani. Cred că acesta este semnalul pe care ar trebui să îl transmitem noi. Pentru că, să spunem așa, nu, să nu se spună că împărțim prada între noi sunt uh, lucrurile pe care eu le consider importante, cele pe care le-am spus acum. În ceea ce pri- privește proporționalitatea de descrescătoare, indiferent ce fel de sistem de împărțire vom avea tot timpul, avem de-a face cu matematica la împărțirea acestor locuri și întotdeauna există posibilitatea de a exista o neechitabilitate. Dacă avem 8 state cu 3 milioane de locuitori, toți au aproape aceleași cifre și apoi la sfârșit au șapte, avem șapte locuri de împărțit. Și atunci se va constata că opt, astfel de 8 țări nu au până la urmă nici un loc. Și da, dacă există așa o grup, un grup de state aproximativ egale și care nu au locuri, se va discuta despre inechitabilitate. Și apoi, eu cred că regula de Hont e o abordare potrivită. Se votează în două feluri și se votează și pe mărime. Nu știu de ce la compromisul de la Cambridge s-a ales um, altceva. Eu cred că, din punct de vedere teoretic, după proporții, un stat ar putea să aibă și 10. Eu cred că ar trebui să alegem etapa cu 6 locuri și apoi să trecem la împărțirea proporțională să ne asigurăm că există un minim de 6 și un maxim de de, no, de 19 și atunci să vedem cum se împar celelalte. Am discutat aceste lucruri în grupul de lucru. Important e că vor exista niște modificări foarte puternice. Situația nu poate să rămână așa cum e, pentru că e afectată proporțional, proporționalitatea descrescătoare. Cred că e o chestiune de politică țări care au 26 de locuri, nu putem să le luăm acum o zecime dintre locurile pe care le au. Trebuie să introducem o formulă cu un factor astfel încât să ne asigurăm că lucrurile vor sta mai bine la următoarele alegeri. Am putea spune că statele care au mai puțin de 2,5% din cetățenii europeni, deci aproximativ 10 milioane, acestea la, alegere nu pot, la o alegere nu pot să piardă mai puțin de un loc. Și statele care primesc locuri trebuie să aștepte o alegere. E un sistem pe care trebuie să îl perfecționăm pe parcursul timpului, însă în același timp trebuie să reușim să prevedem cumva lucrurile. o formu- e nevoie de o formulă care să împiedice orice fel de abuzuri și încălcări. Să nu mai ajungem în situația neplăcută de data trecută, când la sfârșit am votat între două state. Și un stat rămâne ca cel care a pierdut. Dacă matematica e cea care alege, atunci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 Uh, take the United Kingdom out of the, out of the picture just for a moment because of the reasons that we explained, but we have a census every 10 years. France, in contrast... Franța um, are un recensământ bazat pe eșantionare. Cum uh, se ajunge la uh, stabilirea mandatelor? În al doilea rând, locația în care se află cetățenii uh, europeni și riscul de a-i număra de două ori. Cred că problema este reală. 900 de mii de polonezi locuiesc în Regatul Unit, însă unde sunt înregistrați? Ei sunt uh, registrați ca cetățeni ai Regatului Unit și votează acolo sau ei uh, contează ca cetățeni polonezi? Cum se fac aceste aranjamente? A treia observație în legătură cu vânzarea pașapoartelor uh, europene care permit uh, și garantează dreptul uh, de cetățenie. La ce au dreptul cei care au și pașapoarte europene? Și, în al patrulea rând, domnul Verhofstadt are o viziune oarecum bizară, iertați-mi exprimarea, în legătură cu uh, cetățenia europeană. Uh, S-ar putea ajunge totuși la un uh, acord invers prin care cetățenii europeni să aibă cetăț- și cetățenie britanică sau uh, altă cetățenie. Cum crezi că poate funcționa acest lucru uh, în vedere modelele care există deja? Mulțumesc, domnul Scholz are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să continui cele spuse de colegii mei și perspectiva exprimată de acestea. Cred că e foarte importantă această alocare pentru viitorul Parlament European. Dacă ne vom găsi într-o situație în care va trebui să facem astfel de alegeri, pentru că ar însemna o neîncredere în uh, politică dacă lucrurile ar stau așa. Așa că trebuie, în ceea ce privește alocarea locurilor, să reușim să construim Parlamentul European de mâine și să facem față acestor îngrijorări pe care le au și cetățenii și cetățencile noastre și trebuie să reușim să facem totul într-un mod cât mai transparent. De aceea, cred că exercițiul pe care îl facem acum este unul, este unul foarte nou și în anii 2013-2014 am încercat să găsim o soluție permanentă. Și acum, cu Brexitul, ne aflăm într-o situație pe care atunci nu am fi putut să ne o imaginăm. Toate modelele de gândire, toate modelele matematice pe care și în legislatura trecută și în ianuarie le-am amintit și le-am discutat, sunt greu de înțeles și sunt mai puțin potrivite pentru public în ceea ce privește structurile pentru cele 28, eventual cele 27 de state membre. Sunt greu de înțeles ca punct de plecare. Atunci, în 2013, am apelat la Curtea de la Karlsruhe și ni s-a spus foarte clar, Curtea Constituțională a spus foarte clar că așteaptă așteaptă o adevărată împărțire în ceea ce privește următoarele alegeri. Dreptul electoral este cel care intervine aici. Apoi intervine relația partidelor, grupurilor europene politice cu partidele europene și influența care se exercită aici. Și depinde și de cine conduce Consiliul European și ce decizii se iau atunci. Înseamnă că până la urmă, la sfârșit ajungem la un grad de complexitate foarte crescut pe parcursul întregii proceduri. Și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că obiectivul trebuie să fie o procedură transparentă, echitabilă și să fie respectată proporționalitatea descrescătoare. Și eu consider că trebuie să fim foarte hotărâți și trebuie să putem reacționa la Brexit. și să lăsăm acele locuri deschise, locurile britanice din Parlamentul European, să le lăsăm goale și apoi să vedem la următoarele alegeri cum vom aborda acest fapt. Să vedem, poate va exista o țară candidată, și atunci vom putea discuta din nou cifrele și ocuparea locurilor rămase libere și uh, locul maxim și numărul maxim de locuri. Însă, în momentul actual, trebuie să ne gândim cum uh, abordăm problemele principale legate de alocarea locurilor în Parlament, de constituirea Parlamentului și cred că nu trebuie să ne ancorăm în sistemul de HON din regulamentul de procedură, însă trebuie să ne fie foarte clar pe ce principii lucrăm aici, pe ce principii împărțim anumite lucruri. Și aici intervin și locurile în Parlamentul European. Și e ceva ce e important să putem transmite și spre exterior pentru că avem această complexitate politică între dubla majoritate, avem caracteristicile politice din exterior. În încheiere, aș mai dori să adaug următoarele. Oare nu ar trebui să fim mai curajoși acum și să reușim să ne gândim mai liber, să vedem ce fel de abordare pragmatică am putea să avem vis-a-vis -vis de Consiliu. Trebuie să trecem peste această provocare politică și atunci să vedem dacă trebuie să discutăm despre acele liste europene despre care am mai discutat. Dacă mergem pe acest raționament, atunci am putea face ca la celelalte alegeri cu, cu UE27 și metoda care am avut-o pe termen lung. Responsabilitatea politică a politicienilor europeni, cetățenii, ar putea din nou să redeschidă altfel de întrebări și să discutăm în mod deschis despre toate problemele care vor apărea. Mulțumesc, președinte, Mai multe observații de natură politică. Știți că eu am fost un veteran care a supraviețuit uh, disputelor anterioare care s-au purtat în Parlamentul uh, în legislatura precedentă. Toate modelele matematice, perfecte sau imperfecte, au uh, o premisă politică. Sunt colorate politic, e imposibil să fie altfel. Deci noi luăm acum o decizie politică care va trebui apoi tradusă matematic. Cred că chestiunile politice trebuie luate în calcul mai întâi. Pentru că modul matematic doar uh, este o reprezentare a acestora. Compromisul Ceascovski, cum îi spun eu, cel la care am ajuns în legislatura precedentă, mă mulțumește destul de mult. Rafal uh, a ajuns la el. Mie mi-ar plăcea să uh, păstrăm modelul care există. Cred că fiecare stat membru trebuie să nu piardă mai mult de un mandat. Eu uh, recunosc că există o problemă în cazul Franței, ar trebui să recalibrăm lucrurile. Apoi, legat de populație, e vorba de Parlamentul European. Noi reprezentăm cetățenii, trebuie să știm ce proporție dintr-un, din populația unui stat membru sunt necetățeni ai Uniunii Europene. Cred că acest lucru schimbă oarecum natura problemei, pentru că o creștere a populației anumitor state membre uh, se produce ca urmare a sosirii necetățenilor și există lacune în uh, reprezentare Reversul, uh, nu știu uh, exact care uh, este situația, dar 20-25 de milioane de cetățeni europeni trăiesc în altă țară decât țara lor maternă. Ei cum sunt reprezentați? În legislaturile precedente, când am mai discutat acest aspect, eu am propus Uh, să nu îl lăsăm pe Ferrari, de exemplu, să-i reprezinte pe polonezii care trăiesc în Regatul Unit, pentru că acest lucru nu este fidel realității. Ne bazăm pe populația reală a unui țări sau doar pe cetățenii acelei țări? Ce se întâmplă cu cetățenii care rezidează în alt stat european? Ei cum sunt reprezentați? Evident, trebuie să se voteze pe baza cetățeniei și nu pe baza uh, Uh, populației. Dar, desigur, aici întâmpinăm alte probleme cu uh, numărarea locuitorilor și așa mai departe. Problema migrației um, este una dinamică. Cifrele se schimbă permanent și o vor face. Populația se schimbă tot timpul, indiferent la ce sistem uh, ne vom opri. Va trebui să reflectăm aceste schimbări Este oarecum uh, stângaci să stabilim acum un sistem fix. În 4-5 uh, ani va trebui să zăbovim din nou asupra acestei dileme, ca să vedem ce sistem permanent trebuie să înființăm. Deci cred că răspunsul nu este un sistem permanent. Deci problema e mai profundă decât pare. Mulțumesc, domnul Paul Orange are cuvântul. Încep prin a spune că eu cred că e foarte, foarte important să recunoaștem că există o legătură între sistemul de vot de la Consiliu și cel de distribuirea mandatelor în cadrul Parlamentului. Asta am încercat să-i explic domnului Foscule când am fost invitat să discut, să vorbesc la Curtea Constituțională de la Karlsruhe despre acest subiect, pentru că este foarte clar. Dacă la Consiliu am avut un sistem federal în care toată lumea are poziție egală aici, putem avea un sistem proporțional corectând doar pentru statele foarte, foarte mici. Însă, cum lucrurile nu stau așa și cum în Consiliu avem un sistem de vot în care se ia în calcul populația, evident, aici trebuie să conteze și apartenența la un anumit stat. Nu știu de ce trebuie aici să De ce trebuie noi să luăm în calcul ce spune Curtea constituțională din Karlsruhe. Nu este o instituție europeană. Nu trebuie să le urmăm părerile lor. Dar dacă avem sistemul uh, Republicii Federale Germane, în care trei mandate din Bundesrat sunt uh, acordate statelor mici și șase celor mari, atunci am putea păstra proporția în Parlamentul European, am putea să acceptăm această variantă. Dacă vrem să uh, copiem sistemul german, ne mulțumește sistemul proporțional în Parlamentul European. Ce vreau să vă spun este că nu putem schimba dramatic reprezentarea în Parlamentul European fără a avea în, a lua în calcul o schimbare a tratatului care să schimbe sistemul de voci în Consiliu. Prima observație. Acum, a doua. Cred că odată cu Brexitul, ni se oferă ocazia de a îndeplini toate criteriile proporționalității degresive, fără a crea o problemă politică statelor care ar fi forțate să renunțe la multe mandate dacă am implementa acest sistem. Recomandarea mea ar fi să folosim doar 23 din deputații europeni, să-i și să distribui, er, să realizăm o distribuție a mandatelor care respectă atât proporționalitatea, necreând uh, probleme politice în nicio țară. Deci să ne lăsăm doar la 23 de locuri. Și uh, am rămâne cu 50 de mandate pe care le-am redistribui. Deci am avea două sisteme. Negociere politică, ar fi foarte ușor să acordăm Franței, Spaniei, Olandei, poate Irlandei niște mandate în plus pentru a respecta proporționalitatea degresivă, deci o negociere politică, nu un sistem permanent, dar și clar unui sistem permanent ar presupune, de fapt, o decizie profund politică. Pentru că am discutat adesea acest lucru foarte intens cu Andrew Duff uh, în uh, legislatura precedentă. Ultima formulă ar putea, vehiculată ar putea fi o soluție acceptabilă dacă am uh, renunțat la 23 sau la 21 de deputați europeni fie o negociere politică, fie o formulă permanentă. Indiferent ce vom alege, Brexitul ne oferă ocazia de a respecta în sfârșit principiul proporționalității degresive. Și cred că nu ar trebui să pierdem această ocazie. Aș vrea de asemenea să precizez că sunt convins că statele de dimensiune medie între Lituania și România nu vor accepta un sistem care îi strivește, care le strivește. Pentru că întotdeauna proporțiile acordate statelor mari trebuie să respecte statele mici, dar e adevărat că zdrobesc uh, statele medii. Influența acestora scade dramatic. Statele uh, mijlocii reprezintă majoritatea populației europene și cred că o linie roșie ar fi să pierdă influența acestora. Mulțumesc, domnul Piper. Mulțumesc în primul rând, le mulțumesc raportorilor pentru acest document de lucru care pune întrebările potrivite. Eu sunt de părere că Doamna președinte are dreptate cu observația în care spune că munca pentru distribu- distribuirea mandatelor trebuie să aibă, am început-o înainte de discuțiile legate de Brexit, însă sunt de părere că publicul european va vedea doar acest subiect la următoarele alegeri. În fiecare stat, lumea va fi foarte atentă la modul în care acționează Parlamentul European, cum face față acestei noi situații. Dacă e în stare să economisească locuri sau ceea ce rămâne liber după britanici va fi împărțit între celelalte state. Cred că această discuție, înainte de alegerile europene, va fi uh, discuția care va domina totul și cred că trebuie să avem o abordare foarte politică și să nu facem nici o greșeală să începem acum să creăm niște modele care au un termen de expirare un, un termen de expirare. De ce nu vreau să acționăm așa? Nimeni nu va ști care vor fi rezultatele la sfârșit. Nimeni nu poate spune acum care va fi contextul politic în 2019. De aceea eu sunt de părere că trebuie să lucrăm în provizorat. Avem nevoie de planuri, planuri în uh, sertar în ceea ce privește numărul de uh, eurodeputați, planuri legate de cele spuse de domnul uh, Rangel cu cele 23 care ar, locuri care ar putea fi un compromis și încă un plan alternativ, să spunem, acum pleacă britanicii, noi putem face economii la Parlamentul European și să avem un uh, un uh, plan în care să renunțăm la aceste 23 de locuri. Însă toate aceste planuri trebuie să le stabilim foarte repede. Totul trebuie să se întâmple repede. Vor exista negocieri neoficiale și să vedem ce poziție va fi aleasă până la urmă. Eu nu cred că vom reuși să ajungem la o alocare uh, permanent a locurilor până înainte de alegeri. Totul va fi un provizorat, însă trebuie să ne gândim foarte bine ce va fi ce e cel mai bine ce putem să obținem. Și pentru acestea e nevoie de foarte, foarte multe discuții. Și trebuie să reușim să obținem ceva înainte de alegerile europene. Mulțumesc! Thank you very much, Marcus. Mulțumesc, Marcus. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că putem uh, pleca de la premisa că nu vom folosi acele mandate odată ce Regatul Unit va fi uh, ieșit din Europeană. Deci vom avea 73 de deputați în minus. Acest lucru va fi uh, transparent, clar și vom arăta că Parlamentul uh, este dispus să lucreze mai uh, economic decât a făcut-o până acum. Nu cred că ar trebui să venim cu propuneri de a diviza, de a împărți acele mandate, înainte de a fi convinși că soluția propusă întrunește atât criteriile tratatului și uh, că se poate uh, converge cu uh, modificarea sistemului de vot de la Consiliu. Deci, ca punct de plecare, eu nu aș folosi mandatele rămase neocupate de deputații britanici eu le-aș refolosi doar dacă acest lucru ar fi uh, justificat temeinic. Și dacă raportorii doresc să se ocupe de uh, această chestiune, ar trebui să ne prezinte opțiuni generale, dar nu operaționale. Mulțumesc, domnul Corbet, are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să fac observație legată de calendar, pentru că toate propunerile Parlamentului trebuie să obțină avizul conform unanim în Consiliu, după care se revină la noi pentru aprobarea finală. De asemenea, trebuie să rămână și suficient timp pentru ca parlamentarii naționali să se ocupe de propriilor circumscripții și să vedem care sunt consecințele concrete ale deciziei noastre. Deci cred că trebuie să ne mișcăm repede dacă vrem să luăm vreo măsură în acest moment. În al doilea rând, legat de Regatul Unit. Noi uh, plecăm de la premisa că va avea loc Brexitul, dar trebuie să avem și un scenariu alternativ, în cazul în care există o întârziere sau o răzgândire sau cine știe ce. Trebuie să ne gândim la toate posibilitățile. Totuși, presupunând că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, dar puteți să spuneți că nu mă privește, dar eu, din experiență, vă spun că nu este necesar să redistribuiți toate uh, mandatele pentru a atinge neapărat numărul maxim permis de tratate de 751. Inițial se spunea că dimensiunea Maxima este de 700 de locuri. Cifra a fost propusă chiar de Parlamentul European. Acum 520 de ani. După care statele membre n-au reușit să se înțeleagă pe această cifră și au ajuns la un compromis adăugând mandate. Dar oricum, clădirile au fost construite pentru 700 de persoane. E greu uh, să, să fac adaptarea pentru uh, a permite existența birourilor pentru peste 700 de deputați. Cred că ar fi bine să redistribuiți doar acele mandate care permit realizarea proporționalității degresive în mod mai comod și cred că veți ajunge, așa cum s-a avut în vedere inițial de Parlament, la cifra de 700, de vreo 700. Să vedem ce se va întâmpla în 2024, ce mai rămâne atunci. Poate că atunci uh, va intra și Muntenegru în Uniunea Europeană, nu e de neconceput. Și uh, atunci ar trebui să mărim și mai mult Parlamentul. Eu uh, de aceea v-aș propune să fiți mai degrabă prudenți. Cât despre legătura cu uh, sistemul de vot în Consiliu. În sistemele tradiționale bicamerale, în majoritatea, nu uh, în toate, există egalitate în state și proporționalitate conformă populației. În sistemul nostru, la Consiliu, avem doar acolo o majoritate dublă, cu două voturi, una proporțional cu populația țării și una cu fiecare acorda, un vot acordat fiecărui stat care are pondere egală. Nu cred că vom putea schimba acest lucru pentru că ar trebui să schimbăm tratatul. Deci ă, acesta este un fapt bătut în cuie. De aceea în Parlament există acest sistem diferit numit proporționalitate degresivă, care dă totuși pondere mai mare statelor mai mici. Eu nu văd de ce să face legătura cu sistemul uh, Consiliului. Cu excepția cazului în care argumentul dumneavoastră este că în Consiliu ar pierde statele medii pentru că nu sunt nici suficient de mari ca populație, pentru ca acest lucru să conteze în termen de vot și ar primi exact același număr de voturi ca statele mici și pierd pentru că statele mici se uh, bazează pe uh, votul acordat fiecărui stat, cele mari pe populație, cele din mijloc pierd. Ar fi uh, interesant totuși de văzut dacă există statistici care arată cât de mare este nivelul de nemulțumire a statelor medii în legătură cu această posibilitate. Și apoi să vedem ce se poate face. Dar cred că ar fi bine să formulăm, să folosim o formulă de distribuire a mandatelor care să fie mai puțin parabolică. Thank you, Dan Preda. Christian. Domnul Preda are cuvântul. Da. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Apropo de câteva chestiuni care s-au spus deja, cred că trebuie să facem ajustări fără a ține cont de mandatele britanice, pentru că îmi imaginez că ar, va fi posibil la un anumit moment să... Nu cred că e, va fi posibil să blocăm Brexitul. Este o iluzie acest lucru. Uh, dar cred că limita maximă de 751 de locuri este menționată din trata, în tratat. Trebuie să permitem uh, aspiranților să spere că într-o zi vor intra în Parlamentul European fără să fie necesară o schimbare a tratatului. Până în 2025 se vorbește și Juncker o face despre o uniune a celor 27. Poate că atunci abia va intra și Muntenegru. Eu unul cred în posibilitatea și în importanța extinderii Uniunii Europene înainte de 2025, deși majoritatea cred altceva. Cred că ar trebui să nu copiem neapărat sistemul Consiliului. Mulți uh, transformă Consiliul într-o altă cameră a Parlamentului European. Cred că trebuie să profităm, de fapt, de asimetria celor două instituții sau camere, dacă vreți, dacă percepem Consiliul ca o a doua cameră a Parlamentului European. Cred că trebuie să încercăm să menținem identitatea Parlamentului European uh, altfel decât uh, care este altfel decât Consiliul. Eu sunt pentru păstrarea diferenței. Nu cred că trebuie să încercăm să ne apropiem mai mult de forma și Consiliului. În ceea ce privește dezbaterea legată de uh, cetățeni și rezidenți, eu cred că este imposibil să pornim uh, de la o bază de calcul reprezentată de rezidenți. Nu cred că putem elimina posibilitatea ca orice cetățean european, dincolo de domiciliul său, să aleagă la momentul votului sau câteva săptămâni înainte, dacă dorește să voteze în țara în care își are domiciliul, țara de rezidență sau de, uh, țara de origine. masa electorală trebuie să fie luată în calcul, permițând cetățeanului să-și facă alegerea și trebuie să avem o oarecare marjă de manevră. Cetățeanul să poată vota fie în țara de domiciliu, fie în țara de origine. Sunt uh, de acord cu colega mea care a menționat ideea ciudată a domnului Verhofstadt, care a inventat uh, semi-cetățenia. Eu nu am înțeles deloc uh, ce vrea să spună lui cu asta. Domnul Verhofstadt cred că a vorbit în numele Parlamentului când s-a exprimat uh, în acest sens. Deci cred că a primit totuși un mandat uh, din partea Parlamentului European și se exprimă în mod haotic și inexplicabil. Noi nu putem să explicăm cetățenilor așa ceva. E o formă foarte bizară, într-adevăr, de demagogie liberală îngrijorătoare. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul ultimul vorbitor. Pues eu lamento mucho nu pot. Îmi pare rău că nu pot să uh, le răspund tuturor celor care s-au referit la observația domnului Ferhofstadt. Eu nu sunt uh, expertă și dacă cer acum cuvântul, voi repeta deci vreau să le spun celor care au vorbit despre președintele grupului meu, care nu este de față, chiar dacă este membru titular al acestei comisii, este că îmi pare rău că nu vă pot răspunde numele dumnealui, însă sunt uh, convinsă că vă va răspunde la un moment dat, cât se poate de curând. Nu sunt expertă în aceste chestiuni uh, legate de regulile electorale. Um, domnul Daf, din păcate, nu este de față. Dar, pentru că domnule Silvi Gular m-a rugat să intervină pentru a vă spune că dumnea ei dorește ca în uh, dezbaterile pe care le vom purta pentru a se ajunge la un consens, să vorbească și despre listele transnaționale. Majoritatea discuțiilor pe care le-am uh, purtat, um, dumneavoastră ați vorbit despre foarte multe aspecte, însă dumnea ei a spus că vrea să vă precizez ca element semnificativ, care o interesează foarte mult, listele transfrontaliere, după cum am spus. Uh, Cred că toate intervențiile dumneavoastră au fost extrem de interesante. Cred că dezbaterea se află la un nivel înalt. Mulțumim. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci îi dau cuvântul lui Pedro acum. Mulțumesc. Câteva comentarii scurte. Sunt de acord cu aceia care au spus că avem nevoie de o soluție echitabilă și ușor de înțeles. V-aș reaminti că ideea era să avem o formulă, să avem un sistem permanent care să funcționeze indiferent de numărul de state membre. Așa că nu e un argument foarte bun să spunem să nu distribuim mandatele pentru că trebuie să avem niște mandate pentru statele membre suplimentare. În mod tradițional să avem o formulă pe care să o punem în aplicare indiferent de numărul de state membre. În al doilea rând, de, s-a discutat despre deficitul democratic. Cred că e un punct politic foarte important, pentru că trebuie să ținem cont și de consecințele modificărilor în contextul actual al dezbaterii, în ceea ce privește reprezentarea, democrația în instituțiile europene. Schimbări dramatice în ceea ce se întâmplă în statele membre va exista o dinamică în ceea ce privește mandatele în Parlamentul European și se va considera că totul e o problemă pentru democrație, așa că va crește deficitul democratic. Problema legată de mărimea Parlamentului și legătura între sistemul de vot din Consiliu și distribuirea mandatelor în Parlamentul European. Aș spune doar că trebuie să înțelegem această legătură politică pentru că ea ne explică de asemenea nivelul de reticență în ceea ce privește punerea în aplicare de plin a proporționalității degresive în Parlamentul European. De fapt, soluția noastră existentă, pragmatică. De ce a fost aceasta o soluție pragmatică? De ce a fost nevoie de ea? Asta și pentru că unele state membre văd o problemă aici din cauza felului în care sunt tratate în Consiliu în comparație cu ceea ce se întâmplă în Parlamentul European. Tuturor acelora care au spus că nu putem uh, modifica sistemul de vot în Consiliu, da, au dreptate, ar fi nevoie de o modificare a tratatelor, așa cum am spus în introducerea mea. Cu toate acestea, e important să înțelegem de ce nu se poate face o schimbare dramatică din punct de vedere politic, pentru că am întâmpina reticență suplimentară, mai ales din partea statelor medii, anumitor state membre din medii din Uniunea Europeană. Așa că eu cred că o soluție funcțională din punct de vedere politic ar trebui să fie una pragmatică, Trebuie să discutăm cum putem ajunge la acest obiectiv și sunt convins că distribuirea mandatelor Regatului Unit sau cel puțin o parte dintre aceste locuri e importantă. E importantă astfel încât să construim o soluție politică pentru acest Parlament. Dacă nu putem noi să tot discutăm despre formule, despre ce ne dorim, însă până la urmă va fi foarte dificil să ajungem la un consens mulțumitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, uh, acelor colegi ca Maite și uh, ceilalți din grup care încă mai au speranțe în ceea ce privește listele transnaționale. V-aș reaminti faptul că după două doi ani de discuții cu Consiliul în ceea ce privește legea electorală au spus foarte clar că așa ceva nu este sustenabil din punct de vedere juridic. Așa că să gândim această variantă cred că nu ne va ajuta cu nimic. Păi, în legătură cu cele 73 de locuri, majoritatea au spus că ar trebui să nu fie utilizate sau distribuite parțial aceste locuri. Cu distribuția parțială, riscul e că se poate justifica doar o redistribuire mai mare, nu o minimă. De aceea trebuie să ținem cont și de acest aspect. Am ascultat mulți experți, nu am văzut cele 77 cum au fost menționate. Acele 5 sau 6 pe care le-am analizat păreau un potențial care l-am putea exploata. Iar dacă ar însemna că am luat niște locuri de la um, țările medii spre cele mai mici, da, e o slăbiciune a tuturor acestor modele. Uh, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră ați vorbit despre ceva mai pragmatic, o distribuire mai pragmatică de care ar fi nevoie. Ce vom face acum? Vom ține cont de îngrijorările pe care le-ați exprimat și de ideile bune pe care le-ați avut pe multe dintre lucruri și apoi vom vedea cât de repede putem veni cu o primă versiune a raportului. Însă v-aș ruga să construit sprijin și pentru viziunea dominantă de aici, în ceea ce privește cele 73 de mandate. Trebuie să discutați cu grupurile politice și să transmitem acest mesaj mai devreme sau mai târziu și alegătorilor, cu siguranță înainte de alegeri. Nu voi face un rezumat pentru că cred că ne-a fost destul de clar tuturor și cât de curând vom avea o primă versiune a raportului pe care să o supunem discuțiilor. Și cu acestea aș închide acest punct de pe ordinea de zi și trecem la avertizorii de integritate, adică următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Avem un aviz, un raportor pentru aviz care se află deja alături de noi. Există o muncă în desfășurare în două comisii, la juri și la econ, pe raportul. Voi aștepta probabil două minute până veți putea să... Stimați colegi, cei care trebuie să plece, cred că mă adresez cel mai mult asistenților, că cred că de acolo vine zgomotul din sală. V-aș invita L-aș invita pe Fabio Castaldo, raportor de aviz din partea AFCO, pentru raportul care începe munca la Econ și jurii în ceea ce privește măsurile legitime de protejare a avertizorilor de, de integritate care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice. Cred că uh, Uh, noi avem o muncă mai avansată față de comisiile competente pe fond. Stimați colegi, e prea mult zgomot, aș dori să-i dau cuvântul raportorului nostru. Și a... Fabio, poți să începi să strici dacă dorești. Cred că doar așa te vei putea face auzit. Sau poate așteptăm puțin. Problema e că cei care sunt deja în picioare nu aud ceea ce discutăm noi aici. Thank you very much, dear Chair. Grazie, grazie ancora. Come sapete, ovviamente ci troviamo a discutere oggi. Mulțumesc. După cum știți, astăzi discutăm despre acest aviz. Nu avem încă avizul la icon sub formă tipărită și, bineînțeles, acest lucru ne îngreunează și nouă munca. Aștept să văd documentul, bineînțeles, înainte de a veni cu un răspuns. Există raportori din partea ALDES și de lucrurile se pot modifica. E un subiect foarte important cel care e discutat acum și un subiect care mi este mie foarte apropiat și grupului meu politic în ceea ce privește costul corupției în Europa. Oamenii discută despre 280-283 de milioane de euro pe an. Cam aceasta e scara la care ne raportăm și cât de mult ne afectează corupția pe noi toți. Cred că Uniunea Europeană trebuie să intervină cu forță față de Uh, protejarea avertizorilor de, de integritate care denunță corupția. Am avut o propunere inițială pe subiect, însă s-a făcut la nivel național. Așa că trebuie să vedem care pot fi standardele de protecție pentru avertizori și există o protecție a lor implicită și puțin explicită în tratate, însă aș dori să avem o abordare mai globală. Într-adevăr, în anul 2013, Comisia CRIM, care se ocupa de criminalitatea organizată, a discutat despre acest subiect. Avem raportul de Young în Comisia ECON cu privire la rolul pe care l au cei care spun despre ce se întâmplă cu abuzul de interese financiare. Parlamentul cred că ar trebui să prezinte un proiect legislativ pe acest subiect până la sfârșitul anului, astfel încât să ne asigurăm că putem acorda o protecție eficientă avertizorilor care acționează în interesul UE. Cred că e important ca Uniunea Europeană și statele membre să colecteze informații uh, cu privire la scara până la care se ajunge cu afectarea intereselor financiare ale UE. Și avem avizul Messerschmitt foarte interesant și raportul de Young. Există o obligație pentru statele membre să introducă o protecție minimă pentru avertizori. Comisia, Ombudsmanul, Curtea de Conturi și Parlamentul sprijină această abordare. Și, bineînțeles, Uh, trebuie toată lumea să își facă datoria. Raportul Gigol, va apărea în mai, are niște aliniate în ceea ce privește avertizorii, combaterea corupției, o transparență crescută în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui, într-adevăr, să fie o parte din uh, ceea ce se întâmplă în combaterea corupției în Consiliul Europei. Trebuie să avem o abordare globală. Problema cu temeiul juridic e aceasta că riscăm să avem o abordare mult prea sectorială. De aceea cred că e important să fie apărate interesele financiare ale Uniunii Europene, în primul rând. Apoi, trebuie să existe garanții pentru completarea pieței unice, însă să nu avem o perspectivă prea închistată, să nu ne axăm doar pe piață, să vedem care sunt și implicațiile sociale. Oamenii au dreptul să trăiască și să muncească în condiții decente. Cred că e destul de complicat pentru o parte terță să se bazeze pe aceste dispoziții. Articolul 82 D. Fac trimitere la acesta. Acesta permite sistemelor juridice ale statelor membre să colaboreze pe acest domeniu și trebuie să verificăm, să ne asigurăm că avem reguli legale eficiente pentru a ne proteja interesele aici. Transparency International în 2013, în raportul lor, au făcut niște propuneri de standarde internaționale pentru a proteja avertizorii de integritate. Și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că reușim să obținem dovezi, câteodată sunt și represalii asupra acestor avertizori care se dovedesc a fi informatori. Există o alegere foarte dificilă din punct de vedere psihologic de a decide să vorbești în asemenea circumstanțe. Și de multe ori aleg să păstreze asemenea informații confidențiale. Cum spuneam, raportul e din 2013. Dacă e să vedem care e situația între cele 28, în curând 27 de state membre, cum arată protejarea avertizorilor. Există grupuri diferite, Germania, Italia, Malta, Letonia, unde lipsește o protejare a avertizorilor. Bulgaria, Slovacia, Spania și aici există probleme. În acest al doilea grup e o protecție medie, așa că avem nevoie de o abordare globală, conform articolului 2. Mă gândesc la problematica juristică care intervine aici. Sunt domenii foarte diferite, tehnice care trebuie reunite. Vorbitorul a fost rugat să nu vorbească atât de repede. Imediat voi încheia, spune vorbitorul. Trebuie să găsim un temei juridic care să fie unul foarte exact. Avem nevoie de un temei juridic cât de extins, astfel încât efectul să fie unul cât mai eficient. Și cred că trebuie să așteptăm documentul de la jury să vedem cum vom putea continua munca. E un prim schimb de opinii, va trebui să vedem cum putem continua și aștept cu nerăbdare observațiile pe care le vor face colegii, cei care doresc să își aducă aportul sau să spună ce consideră că ar trebui făcut. Apoi vom putea să începem și cu munca tehnică. Colegele și colegii pot acum să se exprime într-o etapă incipientă cu privire la acest aviz al nostru și apoi vom vedea în iulie cum vom mai continua. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Din partea pe, doamn, PP, doamna Constanță, cred. La prezident. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să intervin în numele grupului PPE asupra acestui subiect atât de important. Sunt și membră în Comisia Jurii, așa că sunt la curent cu dificultățile curente în ceea ce privește punerea în aplicare și activitatea referitoare la acest subiect. Știu că trebuie să ne punem de acord asupra modalităților prin care să facem progrese și să continuăm activitatea. Iată și obiectivul acestui raport la care trebuie să ne gândim cu toții și care pune o întrebare sau ridică o chestiune esențială și anume temeiul juridic de la care trebuie să pornim pentru a avea un text legislativ. Grupul nostru, grupul PP, are o abordare foarte constructivă în dezbaterile pe acest subiect Vrem să mergem înainte, să abordăm chestiunea serios și pragmatic. Pentru că, până la urmă, le dorim să armonizăm gradul de protecție de care beneficiază acești avertizori. Să le amintim și de activitatea comisiei care se ocupă de documentele din LuxLeaks și apoi toate revelațiile aduse cu ocazia scandalului Panama Papers. Am recunoscut, oficial chiar, importanța activității acestor avertizori, mai ales în lumina celor două scandaluri pe care tocmai le-am menționat. Știm că mulți dintre ei sunt canați, supuși la tot felul de presiuni și asta în situațiile cele mai bune. Am avut ocazia să lucrez și asupra directivei în ceea ce privește protecția așa numitului secret de afaceri, secretul profesional și știu că în acel text este o dispoziție de protecție a acestor avertizori. E vorba de o excepție în acel caz. Era vorba de protecție acordată celor care denunță un comportament inadecvat sau o greșeală la nivel european. Subiectul așadar este care să fie temeiul juridic de la care să pornim pentru a asigura gradul maxim de protecție, dar și pentru a avea un text realist, pragmatic, rezonabil. Nu trebuie să favorizăm transparența numai de dragul transparenței, trebuie să avem dispoziții funcționale care să poată fi transpuse apoi la nivel național într-o manieră echilibrată și pertinentă. Și vom veni și cu propuneri concrete pe acest dosar. Mulțumesc! Domnul Haureghi, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă spun că sunt de acord să-l ajutăm pe domnul Cast Pastardo, pentru că suntem de acord cu toții că e vorba de un subiect foarte important și necesar. Sentința recentă a Curții de la Luxemburg pentru un cazul Antoine Deltu, cred că pune o problemă foarte importantă. Eu am participat la mai multe reuniuni ale Comisiei Tax, tax 1, tax 2, uh, în legătură cu uh, denunțătorii, cu avertizorii de integritate și cu Panama Papers. Cu toții suntem de acord și mă bucur că este așa, că este nevoie să um, punem bazele unei legislații europene care să protejeze, le protejeze pe aceste persoane care pentru a apăra interesul public și-au riscat propria carieră și propriile vieți personale. Cert este că, totuși, faptul că suntem de acord uh, în uh, dorința de a atinge acest obiectiv, um, acest lucru se confruntă și nu coincide cu o dificultate uh, pe care o avem în sistemul european uh, în a proteja aceste persoane. Pentru că inițial uh, aceste atitudini reprezintă infracțiuni în multe state. Europa nu va putea să schimbe codurile penale, sistemele penale ale statelor membre, pentru că aceasta este o chestiune ce ține de puterile naționale. Nu poate Uniunea Europeană să dicteze niciunui stat uh, cum să-și uh, redacteze codul penal. Deci prima problemă, primul obstacol ar fi acesta. Probabil că directiva pe care o tot cerem de aproape 2 ani, pentru că cert este că Parlamentul încă de când s-a descoperit LuxLeaks uh, tot cere să fie protejați avertizorii uh, Asta este adevărul, dar iată că ei sunt încă neprotejați pentru că Antoine Îndeltu tocmai a fost condamnat la Luxemburg. Doar ce a ieșit hotărârea. Și directiva pe care noi uh, o solicităm ar trebui să cuprindă câteva intervenții, mm, coduri în sistemele uh, profesionale, uh, în uh, sistemele comerciale ar trebui să implementeze mecanisme să, care să identifice mecanismele care nu sunt eficiente. Pe 25 mai se încheie procesul de consultare. E foarte important ca atunci Comisia să ne spună care sunt rezultatele procesului de consultare care se încheie pe 25 mai. Doamna Vestager deja a pus pe picioare un sistem care mie unul mi se pare foarte eficient, sistemul secret și anonim de denunțare. Pentru că, până la urmă, despre ce e vorba? E vorba de uh, situații precum aceasta. Angajatul unui bănci, unei instituții financiare, unei întreprinderi să poată denunța în sistemul public chestiuni care contravin interesului general fără a-și asuma niciun risc. Domnul Vestager tocmai asta a făcut, a deschis un sistem anonim de denunțare. Noi trebuie acum să permitem să nu mai uh, existe riscuri pentru cei care denunță nereguli. Din 22 martie, doamna Vestager a spus că cei care sunt interesați uh, să corecteze neregulile în uh, interiorul uh, întreprinderilor în care activează să poată fi protejați de umbrela uh, anonimității. Trebuie să creăm sisteme care să permită protejarea prin confidențialitate a denunțătorului, pentru că altfel el este expus sistemelor penale naționale. Oricum, uh, vă stăm la dispoziție, domnule Castaldo. Avem încredere de plină în dumneavoastră, știm că veți face o treabă bună. Maite? Mulțumesc, Maite. Da, cum a spus și domnul Haureghi, uh, vrem să colaborăm cu domnul Castaldo. Suntem convinși că va face o treabă excelentă. Nu știu dacă știți că în această după-amiază s-a aflat că, că premiul Pulitzer a fost acordat consorțiului internațional care a uh, permis uh, publicarea hârtiilor din Panama. Parlamentul are o comisie specială de investigație. Uh, din fericire, nimeni nu știa cine este domnul Dăud. Persoana care a dat naștere unei, uh, un adevărat cutremur uh, în mai multe locuri în lume și care a generat începerea unor anchete și crearea acestei comisii Ehm, a fost, nu a fost totuși cunoscut, pentru că altfel ar fi eh, fost expus unor riscuri importante. Una, o persoană din Spania a făcut ceva similar. Nu numai că și-a pierdut locul de muncă, ehm, dar a fost trecută și pe o listă neagră de regiunea eh, în care activa pentru că cei împotriva cărora a făcut denunțarea erau persoane extrem de puternice. Aproape că a fost distrusă complet ca persoană. Trebuie să ținem cont, în primul rând, de nivelul și caracterul transnațional al mai multor infracțiuni. Sunt uh, oameni care sunt uh, amenințați și sunt chiar percepuți în punct social diferit dacă sunt expuși ca urmare a unei denunțări. Deci trebuie să punem niște baze um, juridice adecvate, dar sunt sigură că vom face progrese. Eh, Max Anderson. Right? Mulțumesc, Max Anderson. Doi să iei cuvântul? Am numele pe listă. Dar vei fi raportat din umbră. Bun, în comisia noastră n-am mai văzut atât angajament pentru cooperare constructivă. Fabio, nu știu ce le-ai făcut, dar mă bucur foarte mult să văd genul ăsta de atitudine. Avem timp suficient. Am auzit că și la comisia jurii încearcă încă să numească colaboratorii și o procedură destul de complicată. Următorul schimb de opinii când vom avea și ceva înscris, va fi pe 12 iulie, apoi la final de luna august amendamentele și veci votul final în septembrie. Dar probabil că va trebui să fim un pic flexibili în funcție și de celelalte comisii implicate. Cu asta îți dau cuvântul din nou pentru observații finale. Foarte pe scurt. În primul rând vreau să le mulțumesc uh, colegilor care mi s-au adresat mai înainte, mi-au spus că doresc să colaboreze cu uh, mine. Le mulțumesc colegilor care au luat cuvântul înaintea mea. Foarte sincer, gândindu-mă la cazurile pe care le-ați menționat, mai ales în ceea ce privește LuxLeaks și Panama Papers, e nevoie să reacționăm și să avem o reacție foarte puternică, politică, pentru că astăzi cetățenii nu mai au foarte multă încredere în Uniunea Europeană, tocmai pentru că nu văd nici o reacție imediată, promptă, în astfel de situații. În așteptarea raportului pe care sperăm să-l avem de la Comisia Juri cât de curând, trebuie să spun că avem de-a face cu o problemă foarte serioasă, problema acestui temei juridic. Pentru că avem, pe de-o parte, voința noastră de a face ceva, dar, pe de altă parte, și posibilitățile de a face acest lucru, ținând cont de temeiul juridic. Gândiți-vă tot ce s-a întâmplat anul acesta, toate scandalurile cu care ne-am confruntat și care s-au dovedit a fi adevărate din punct de vedere moral, dincolo de politic, nu putem să acceptăm ca acești avertizori de integritate să fie pedepsiți pentru curajul lor. Probabil că vor urma dezbatere aprinse și de la bun început mă angajez să cooperez îndeaproape cu voi toți. Sper să ajungem la o versiune bună de compromis. Și sper să arătăm că Parlamentul este puternic și reacționează nu numai cu vorbe, ci și cu fapte. Corupția este un dușman groaznic pentru noi toți, mă gândesc și la țara mea care din păcate figurează sus în clasamente când vine vorba de corupție. Dar iată, avem posibilitatea de a face ceva, de a reacționa cum trebuie și cred că lucrând împreună în acest spirit de cooperare vom reuși să găsim o soluție. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Doamna președinte, dacă cineva de la comisie dorește să intervină acum, Vă invit să o faceți, vă rog să vă și prezentați. Sigur că da. Reprezint la unitatea C2 politici pentru drepturile fundamentale la Just. În numele Comisiei aș vrea să spun că și noi susținem acest obiectiv de protejare a avertizorilor de integritate. Am și făcut pași în acest sens în cadrul legislativ. În comunicarea de pe 5 iulie 2016, Comisia a spus deja că, în vederea întăririi gradului de protecție de care beneficiază avertizorii de integritate sau în vederea acțiuni la nivel sectorial și la nivel orizontal, respectând, bineînțeles, principiul subsidiarității. În ceea ce privește programul de lucru pe 2017, Comisia efectuează acum un studiu de evaluare a impactului, care a început și uh, pe 1 martie s-au lansat și consultări publice online, care vor fi deschise până pe 29 mai. Atât studiul, cât și aceste consultări publice vor sta la baza evaluării făcute de comisie pentru acțiune la nivel sectorial și orizontal. Studiul coordonat de comisie în acest moment are scopul de a strânge date în ceea ce privește normele de protecție pentru avertizorii de integritate. Rezultatele vor fi disponibile în iulie 2017 și aceste rezultate ne vor ajuta să putem lua o decizie informată în ceea ce privește măsurile politice și legislative de care este, el nevoie, de care este nevoie la nivel european, respectând principiul subsidiarității. E vorba de instrumente legislative orizontale sau sectoriale, rămâne de văzut. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Cu asta închid acest punct. Următoarea reuniune va avea loc pe 2 și 3 mai, 2 mai după masa, 3 mai dimineața și probabil după amiaza vom avea o întâlnire scurtă de la 5 la 6 și jumătate cu domnul Timmermans. Pe 2 mai avem și reuniunea Comisiei Interparlamentare, deci avem parlamentele naționale care vin pentru a discuta despre punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului. Sper să fiți prezenți în număr cât mai mare. Acum vom începe reuniunea coordonatorilor, așadar îi rog pe colegii care trebuie să plece să facă asta cât mai repede.